verbal al acestei sesiuni. Aș vrea să vă informez de asemenea că joi președintele Parlamentului împreună cu președintele Consiliului vor semna în conformitate cu articolul 174 al regulamentului 12 uh, acte care au fost adoptate în cadrul procedurii ordinare legislative și aceste acte vor fi disponibile apoi și publicate în procesul verbal al acestei ședințe. domnul borghezio a cerut să ia cuvântul în legătură cu regulamentul de procedură. Da, mulțumesc, domnule președinte. Da, în această dimineață în Italia, în Veneto, 30 de persoane au fost arestate de către poliție pentru uh, uh, infracțiuni legate de exprimarea opiniei. Vreau să cer președinției de a se interesa în legătură cu acest caz, pentru că se pare că se încalcă drepturile de la libertatea individuală într-o țară a Uniunii Europene. Nu se poate urmări cineva din cauza ideilor sale. Nu poate fi urmărit penal. Mulțumesc Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Borghețiu. După cum înțelegeți, nu are nicio legătură acest lucru cu ordinea de zi. Președinția a luat notă de această declarație făcută de dumneavoastră. Doamnă Gresle, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Am o critică pe care vreau să o aduc în fața președintele, pentru despre președintele Parlamentului, care în raportul despre descărcarea Parlamentului a dorit să declare nul un aliniat din partea Cocobu și anume aliniatul 47 în care se referă în, la comportamentul președintelui însăși, însuși în problema Dali în care a, a reacționat de-abia cu luni întârziere când a fost vorba de transmiterea documentelor către Comisia de Control Bugetar. Se taie microfonul vorbitoarei, președintele intervine, vorbitoarea continuă fără microfon. Îmi cer scuze, dar nu avem interpretare Stimată doamnă Gresle, funcționează microfonul? Da, doamnă Gresle, aceste observații care se referă la descărcarea bugetară trebuie să le faceți în momentul în care se lansează discuția despre acest punct pe ordinea de zi. Deci, în această seară trebuie să faceți dumneavoastră aceste observații. Poate că am putea să știm care este temeiul juridic, pentru că domnul președinte a tăiat pur și simplu acest aliniat, pentru că articolul 175 uh, din regulamentul de procedură nu vede aș, prevede așa o tăiere din partea președintelui. Ni se pare că este vorba de o întrebare omilă din partea noastră către președinte pe care am vrea să, pentru care am vrea să primim și un răspuns. Mulțumesc. La juridică temeiul juridic este, din câte mi se spune, articolul 20. Oricum o fi, observațiile acestea trebuie să se facă atunci când se începe discuția despre punctul respectiv de pe ordinea de zi. Noi acum discutăm despre schimbările de pe agenda Parlamentului pentru plenară. Dacă ajungem la punctul pe descărcare, fiecare este liber să facă observații, bineînțeles, pe acel punct. Vă mulțumesc. Trecem mai departe la ordinea de zi care a fost stabilită de către conferința președinților de grup și avem uh, câteva propuneri de modificare la agenda. Miercuri 2 aprilie, discuția comună cu